de Parlament în parte. Aceștia sunt banii, trebuie să ne asigurăm că sunt cheltuiți eficienți și în totalitate. Mulțumim pentru dezbatere și așteptăm să vedem acum acțiunile în acest sens. Mulțumim, doamnei Lambert. Acum, dragi colegi, dezbaterea referitoare la raportul doamnei Lambert privind impactul crizei uh, care afectează accesul la servicii medicale s-a încheiat. Vom vota la prânz. Următorul punct de pe ordinea de zi este o întrebare orală pentru Comisia Europeană cu privire la numărul european de urgență 112 și eșecul de implementare, de punere în aplicare a rezoluției Parlamentului privi de pe 5 iulie 2011. Έχω δύο συναδέλφους που θα παρουσιάσουν την προφορική ερώτηση και πρώτα... Avem uh, două uh, texte care trebuie să fie introduse și aș vrea fiecare să vă invit să vorbiți două minute și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Am utilizat numărul 112 și asistentul meu l-a utilizat. Mă întreb câți alți oameni de aici l au utilizat. A trebuit să-l utilizez și m-am bucurat că îl cunoșteam, cunoșteam acest număr 112. Însă jumătate din persoanele din Regatul Unit care au călătorit într-o altă țară din Uniunea Europeană anul trecut nu cunoșteau acest număr de urgență. Deci trebuie să facem mai multe eforturi pentru a promova numărul 112 într-un mod eficient. Și aș vrea să încep să întreb Comisia ce va face pentru a uh, stimula statele membre să facă acest lucru. Însă, principalul aspect pe care vreau să mă concentrez se referă la accesul persoanelor cu handicap. Milioane de cetățeni europeni nu au acces la numărul de urgență 112 pentru că au deficiențe de auz sau de vorbire. Așadar, în prezent, nu beneficiază de dreptul de a, bene- de a mm, avea astfel de servicii de salvare, tocmai pentru că în majoritatea statelor acest sistem funcționează numai printr-un mm, serviciu vocal. Uh, Parlamentul European, prin rezoluția sa din 5 iulie 2011, a cerut Comisiei Europene să se asigure că acest sistem este accesibil și persoanelor cu handicap. Studiile au arătat că um, persoanele cu deficiențe de auz și de vorbire nu vor beneficia de acces la acest sistem până când nu se va revizui și nu va exista o nouă generație a sistemului 112. Prin uh, rezoluția din 5 iulie 2011, Parlamentul European a cerut de asemenea fonduri care să fie alocate în mod specific sprijinirii testării și implementării unor servicii inovatoare care să fie bazate pe protocoale de internet uh, pentru acest sistem 112. Uh, în așteptarea punerii în aplicare a unui sistem de nouă generație 112 în Uniunea Europeană. Un astfel de program de testare ar putea aduce de asemenea orientări pentru uh, reglementările necesare în acest domeniu, pentru rețelele și pentru platformele care vor funcționa. Și uh, rog Comisia să ne prezinte care sunt pașii concreți care au fost realizați pentru generalizarea acestui serviciu de nouă generație 112 și de asemenea să ne prezinte calendarul calendarul de finanțare al acestui program atât de important. Mulțumesc foarte mult, doamnă Hol. Are cuvântul acum domnul Tacula uh, pentru a prezenta întrebarea sa orală. Mulțumesc, doamnă președinte. Este adevărat faptul că această întrebare referitoare la numărul 112 este actuală am uh, solicitat o acțiune în iulie 2011 uh, și am așteptat la acțiuni. Implementarea, din păcate, a fost întârziată și întrebarea pe care, de fapt, o adresăm Comisiei este de ce? Vorbim despre un subiect foarte important în ceea ce privește securitatea cetățenilor noștri, mai ales în caz de catastrofă. Avem nevoie de un sistem pe care oamenii să-l cunoască un sistem care să garanteze ajutor rapid și de încredere. Când avem nevoie de ajutor în situație de urgență, sistemul trebuie să funcționeze, oamenii trebuie să se poată baza pe el și trebuie să funcționeze rapid. când, când ai nevoie să suni la 112, este vorba de un uh, uh, pericol real, mare. Uneori viața unei persoane este pusă sau mai multor persoane este pusă în, uh, în pericol. În plus, este foarte important ca acest serviciu să fie dezvoltat în continuare și ca uh, cetățenii să poată să acceseze acest uh, serviciu și în mai multe limbi. În Franța, singurul, uh, singura limbă în care ai putea accesa acest serviciu ar fi franceza. Dar ar fi ideal ca um, cel puțin uh, engleza, germana și franceza să fie uh, puse la dispoziție celor care sună. Ar trebui așadar să um, acordăm importanță și acestui aspect lingvistic. De asemenea, statele membre ar trebui să aibă, să ofere servicii în toate limbile oficiale ale țării uh, respective. Oricum, ar fi un punct pozitiv dacă s-ar lua în considerare aspectele lingvistice. De asemenea, trebuie, să, trebuie ca oamenii să știe de acest, uh, de acest serviciu și, drept urmare, este nevoie de mai multă conștientizare, de campanii, de informare. Sper ca Comisia să înceapă să îmbunătățească și acest domeniu al informării. Acum are cuvântul comisarul Han. Mulțumesc, doamnă președinte. To ensuring better awareness and implementation Mulțumesc, domnule președinte. Comisia este hotărâtă să asigure buna implementare a numărului 112 în statele membre. Am luat o serie de inițiative pentru a răspunde chestiunilor menționate de Parlament. Suntem de acord că și Comisia are un rol de jucat pentru a susține eforturile statelor membre de a sprijini numărul 112 și împreună cu vicepreședintele Calas am invitat companiile de transport să se alăture unei campanii de un an care să uh, conștientizeze clienții atunci când aceștia călătoresc într-un alt stat membru. Anul acesta am extins inițiativa la doi operatori de turism în Grecia. Împreună cu autoritățile, Comisia a produs o campanie video. Intenționăm să promovăm această abordare și în alte state membre, unde nivelul de conștientizare nu este așa ridicat. Localizarea apelantului este un element important pentru a asigura eficiența serviciilor de urgență. Autoritățile relevante din statele membre sunt responsabile pentru definirea criteriilor pentru exactitate calitatea și fiabilitatea informațiilor privind uh, um, localizarea apelantului. Există activități de expert în CEPT și Comisia, împreună cu statele membre, fac eforturi pentru a construi o bază comună în ceea ce privește aceste criterii. Ca o continuare a raportului de implementare a numărului 112 de anul trecut, serviciile Nelly Cross împreună cu statele membre au elaborat o serie de indicatori de performanță cheie, acei KPI, pentru a facilita comparația dintre datele privind nivelul de implementare a 112. Pe baza proiectului pilot de anul trecut, vom reaxa exercițiul de raportare pe acești noi indicatori de performanță și asta va garanta o mai mare transparență și o comparabilitate a serviciilor de urgență 112 în statele membre. Solicitarea din partea Parlamentului privind o evaluare independentă a calității serviciilor și Implementarea unui sistem invers 112 ține de mandatul statelor membre. În ceea ce privește oferirea unei platforme pentru diseminarea de bune practici, Există, un, există o astfel de platformă. Există un nou proiect finanțat care oferă uh, informații pentru îmbunătățirea accesibilității pentru persoane cu dizabilități. Există proiecte pilot din 5 state membre care au arătat că uh, sistemul este destul de matur pentru voce. Există și sisteme cu texte și voce pentru 112 și uh, eforturile de standardizare continuă. Mulțumim, domnule comisar, și acum vorbitorii din partea grupurilor politice. Am să dau cuvântul în primul rând colegului Schwab din partea PPE. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. Eu sunt unul dintre inițiatorii acest... Sunt uh, foarte recunoscători inițiatorilor acestei întrebări orale. Vă rog să um, luați notă de ceea ce uh, au uh, spus și colegele Rapti și doamna Tun în ceea ce privește uh, concurența. În această dimineață, domnule comisar, am vorbit despre uh, piața digitală, piața internă digitală și cât de greu este să ducem la bun sfârșit această piață. Și vedem asta și în ceea ce privește numărul 112. Este vorba de uh, Uh, un număr care este la dispoziția cetățenilor care mm, poate când merg în vacanță sau sunt în străinătate au nevoie de uh, ajutor de urgență. Rar, să sperăm, dar au nevoie. Uh, și se vede cât de puțin este cunoscut acest serviciu. Și vă rog și pe dumneavoastră, domnule comisar, să ne ajutați să creștem uh, presiune asupra statelor membre pentru a elimina barierele care există în continuare în acest sens pe piața unică. Este și ceea ce spunea colegul Tacula, astfel încât um, toate, toate cele spuse de el ar trebui să devină posibile, mai ales adaptarea la limbile vorbite de cei care sună. Astăzi este Uh, serviciul este uh, disponibil numai celor care vorbesc limba din statul membru în care se află. Și pe termen lung nu poate fi un, uh, un, o situație satisfăcătoare. Va trebui în continuare să lucrăm la acest proiect. Mulțumim! Acum doamna Senalova. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Dragi colegi, numărul de urgență 112 este cea mai importantă inițiativă europeană. 112 este uh, disponibil în mod gratuit oricărui apelant în caz de urgență oriunde în Uniunea Europeană. Chiar dacă acest număr uh, Uh, este consacrat prin legislația europeană și în ciuda avantajelor oferite, există în continuare bariere în calea utilizării sale. Problema stă în uh, implementarea insuficientă a directivei din 2009 și din cauza lipsei de progrese ale Comisiei. Mă voi referi la două aspecte în mod uh, specific. Deși articolul 26 al directivei garantează un acces egal o egalitate de acces pentru persoanele cu handicap în 2013 posibilitatea de a avea alte opțiuni decât apeluri vocale uh, este restrânsă numai la 13 state membre. Deci foarte mulți cetățeni nu beneficiază de această opțiune. Sistemul uh, valabil în caz de accidente rutiere ar trebui să fie operațional, uh, deci sistemul alternativ ar trebui să fie operațional încă din 2012. Însă nu este cazul și aș vrea să știu ce intenționează Comisia să facă pentru a promova o infrastructură adecvată pentru ca apelurile de urgență să poată să fie primite și uh, să se poată răspunde la ele. Mulțumesc, domnul Benion. Mulțumesc. Câți cetățeni europeni, inclusiv cetățeni britanici, știu că oriunde se află în Uniunea Europa trebuie să poată ajunge la serviciile de urgență cu numărul 112 și spun trebuie, subliniez, ar trebui este unul dintre instrumentele concrete pe care le oferim cetățenilor, cu care se pot proteja, cu care pot să, să călătorească mai sigur în Europa și chiar să ducă la salvarea de vieți în anumite cazuri. Dar există o problemă de conștientizare a acestui număr. Cetățenii pur și simplu nu cunosc acest serviciu. De asemenea, există o mare problemă cu uh, Uh, situația statelor membre cu nivelul de implementare. Comisia a lansat 17 uh, uh, proceduri de infracțiune împotriva a 5 state membre datorită lipsei indisponibilității acestor numere sau inadecvării acestor servicii. Implementarea 112 este esențială dacă vrem să ajutăm oamenii, așa cum ne-a spus doamna Senalova. Acest sistem este instalat în mașini și se declanșează atunci când are loc un accident. Trebuie să ne asigurăm că statele membre îmbunătățesc îmbunătățesc funcționarea sistemului 112, astfel încât să poată răspundă acestor apeluri automate din mașină înainte, așa cum am mai spus deja, înainte să devină obligatoriu ca toate mașinile noi să aibă aceste sisteme instalate. Mai mult, acoperirea mobilă. Având în vedere că trebuie să fii capabil să faci un apel telefonic mobil pentru a ajunge la 112, se pune o întrebare. Am două întrebări, de fapt, pentru Comisie. Statele membre au reușit să-și pregătească sistemele rețele pentru a face față acestor apeluri și apeluri electronice 112, având în vedere reducerile masive în facilitatea pentru conectarea Europei. Care sunt planurile Comisiei um, pentru numărul 112, mai ales în zonele rurale din Europa, unde știm că acoperirea mobilă este uh, problematică, este pe bucăți. Uh, pur și simplu nu putem avea încrederea oamenilor în acest sistem dacă nu funcționează, pentru că există mari zone fără acoperire mobilă. Mulțumim domnului Benien. Doamna Isabel Duron pentru versi. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, nu prea înțeleg cum se poate ca în anumite domenii să avansăm cu atâta viteză, să punem foarte mare presiune, dacă iau uh, exemplul orientărilor bugetare sau și în alte mm, domenii, presiunea asupra statelor membre și presiunea de eficacitate este atât de slabă. Nu înțeleg cum după atâția ani suntem încă în această situație în care 112 este cunoscut doar de un cetățean din patru în Uniunea Europeană și asta în cel mai bun caz. Știm că uh, Comisia Europeană a urmărit mai multe piste de reflexie și aș vrea să am mai multe detalii. Uh, aș vrea să știu cum uh, se realizează activitatea interdisciplinară între diferitele DG-uri ale Comisiei care trebuie să se pună de acord și v-aș mai întreba, problema stă în statele membre uh, pentru că dacă problema vine de la statele membre, ar trebui să știm și noi, pentru ca să putem să transmitem la rândul nostru către statele membre necesitatea de a avansa pe aceste aspecte problematice. Și în al treilea rând, cred că este foarte important ca într-un moment în care tehnologiile secolului 21 sunt în stadiul în care sunt, noi, ca cetățeni, este absolut incredibil că suntem incapabili să avem un număr de telefon uh, care să nu fie cunoscut și să nu fie disponibil pe întregul teritoriu european. Este inacceptabil și trebuie să punem cea mai mare presiune asupra Comisiei și serviciilor Comisiei pentru a obține rezultate rapide, măsurate cu acei indicatori de performanță, dar asta printr-o presiune reală pentru ca în câțiva ani acest număr să fie în sfârșit funcțional pentru toți cetățenii europeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Durand. Are cuvântul domnul Harbour ECR. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe de o parte, este dezamăgitor faptul că din nou Parlamentul trebuie să depună presiune asupra Comisiei pe acest subiect uh, foarte important. De când am fost raportor pentru servicia, uh, directiva serviciilor universale, care a fost adoptată în 2002, care solicita implementarea 112, inclusiv de, uh, localizarea apelantului, și uh, a, aceasta a fost urmat apoi de un raport în 2009 uh, și de o, un raport al domnului Schwab referitor la uh, drepturile consumatorilor. De atunci uh, lucrurile nu s-au îmbunătățit. Un aspect aș dori să subliniez și anume datele de identificare ale apelantului. Sunt o sursă incredibilă de uh, informații pentru a-i ajuta pe oameni în uh, Uh, într-o situație de urgență și un element uh, crucial uh, pentru serviciile menționate de către domnul Benian. Acest lucru a fost prevăzut în 2002 și statele membre statelor membre li s-a cerut să vină cu standarde comune pentru a, a se face această identificare și nu au făcut încă asta, cu toate că tehnologia există și știm asta. Insist ca Comisia să depună presiune referitor la aceste uh, standarde tehnice uh, pentru identificarea locației, locației apelantului și nu vom mai accepta niciun fel de întârziere. Mulțumim, doamna Anderson. Uh, Mulțumesc. Trebuie să fim capabili uh, să acordăm atenția și promovarea necesară acestui număr 112 și uh, întreb Comisia ce se mai poate face pentru că Parlamentul European a adoptat deja o rezoluție privind numărul 112 în 2011 și cere o implementare mai atentă a acestui număr și totuși nu s-au realizat uh, rezultate sau ele sunt insuficiente. Uh, Uh, un sondaj a Eurobarometru arată că numai uh, un sfert din respondenți erau capabili să identifice numărul 112 ca fiind numărul la care pot suna peste tot în Europa în caz de urgență. În țara mea, în Irlanda, numai 14% din populație, dacă este întrebată, poate spune că a beneficiat de informații privind numărul 112. În ciuda așteptărilor, conform cărora statele membre uh, și Comisia trebuie să-și informeze cetățenii asupra existenței prezenței acestui număr. Uh, celelalte state membre nu se descurcă neapărat mai bine. Milioane de cetățeni europeni uh, călătoresc uh, în străinătate um, cu copii și este foarte important în aceste condiții să ne aducem aminte de importanța acestui număr 112 care trebuie să fie mai bine promovat. Am uh, vrut eu însă să mă implic în uh, um, conștientizarea concetățenilor mei asupra acestui număr și am devenit un fel de campion al 112. Este esențial de asemenea ca accesul la 112 să fie posibil și pentru persoanele cu handicap de auz sau de vorbire. Mulțumesc foarte mult, doamnă Anderson. Acum uh, vor, trecem la vorbitorii uh, în uh, nume personal, doamna Tun. Uh, Mulțumesc, doamnă președintă. Datele europene sunt destul de schematice în ceea ce privește incidentele stradale. 40.000 de europeni mor în accidente rutiere și se estimează că 150.000 de oameni sunt grav răniți din cauza acestor accidente. Accidentele în trafic în 2004 au reprezentat a noua cauză de, mo- de moarte și se estimează că până în 2020 uh, vor trece uh, pe locul 3 în ceea ce privește cauzele de moarte. Informațiile acestea sunt destul de triste, uh, mai ales având în vedere că ne apropiem de începutul vacanțelor, când oamenii se deplasează în mașină. Numărul acesta 112, dacă funcționează cum trebuie, poate salva zeci de mii de vieți omenești. Și sunt de acord cu cei care au vorbit înaintea mea. Mă bucur de inițiativa aceasta cu e-call, apel electronic din partea Comisiei. Poate salva vieți omenești. Se estimează că 3.000 de oameni pe an. Dar n-are cum să funcționeze dacă, în primul rând, 112 nu funcționează așa cum ar trebui. Toată lumea trebuie să cunoască acest număr, să aibă acoperire la nivel european. Pentru noi este un aspect foarte important. Mulțumesc! domnul Tarabella. Doamnă președinte, domnule comisar, toți colegii se îndreaptă în aceeași direcție. Cunoașterea 112 stagnează, adică un cetățen din patru în medie cunosc 114. Criteriul de localizare a apelantului nu uh, a fost bine definit, sistemul în întregime este departe de a fi perfect în multe state membre. În ceea ce privește e uh, promovat de comisie, totul a mers mai rapid. Deputații au participat la grupul de lucru al comisiei, ceea ce nu s-a întâmplat cu 112, pentru că s-a refuzat participarea la o reuniune organizată la Bruxelles, de altfel când noi eram la Strasburg. Și atunci aș avea niște întrebări. În primul rând, aș vrea să vă întreb dacă Comisia are ceva de ascuns în ceea ce privește acest 112, având în vedere micul progres uh, înregistrat aici, când se putea face un progres mult mai mare. Clar, bugetul anual um, uh, este mai mic față de cel pentru ICOL, care este un serviciu comparativ, dar și structura pe care ați instaurat-o pentru a favoriza cooperarea între diferite diferitele servicii ale Comisiei este problematică și bugetul pe care îl dați în fiecare an pentru proiectele 112. Acesta este totuși un dosar emblematic care îl transmite un, dos- un semnal clar cetățenilor europeni în perioada aceasta în care cetățenii pun sub semnul întrebării uh, eficiența europeană. Iată un dosar în care ar trebui să ne grăbim, să arătăm cetățenilor că Europa înseamnă mai mult și că putem face mai mult pentru ei, mai ales când sunt în situații de problemă, de urgență, cum este cea de care vorbim. Și domnule comisar dar de asta spun că acum trebuie să intensificăm, să creștem viteza și sper că ne veți da informații încurajatoare în acest sens. Mulțumim, domnule Torabela. Are acum cuvântul doamna Harkin. Chair. Article... Mulțumesc, doamnă președinte. Articolul 26.3 al, al directivei pentru serviciile universale prevede că se solicită un uh, număr unic pentru um, urgențe 112 care să fie um, cuprinzător și să răspundă spe specificităților statelor membre. Cetățenii trebuie să aibă încredere când sună la 112 pentru că poate să fie o chestiune de viață și de moarte. Singurul mod în care putem garanta calitatea serviciului este să adunăm și să publicăm date referitor la cât de bine funcționează. Aș dori să întreb Comisia, au adunat Comisia sau statele membre au colectat date referitor la timpul de răspuns și la eficacitatea răspunsurilor la 112 și uh, asta comparativ cu uh, numerele uh, naționale? Cum se asigură Comisia că numărul 112 uh, um, răspunde, este comparat cu numerele naționale? și în plus cum se garantează obiectivitatea acestor comparații și dacă s-au făcut astfel de date, dacă s-au colectat astfel de date, unde sunt ele publicate. Mulțumesc, domnul Koch. Mulțumesc. Ați trăit vreodată, dragi colegi, un astfel de șoc în urma unui accident sau unei situații care v-a pus în pericol viața? Atunci vă veți aminti că în acest moment nu o să vă vină în minte numere de telefon importante mai ales în vacanță. De exemplu, un britanic în Polonia, un leton în sudul Franței. În astfel de situații ne întrebăm, funcționează acest număr unic? Fiecare persoană ar trebui să-l cunoască. Pe piața unică pot apărea întotdeauna astfel de situații și de aceea numărul 112 este cu atât mai important tocmai pentru uh, aplicarea apelului de urgență electronic e-call, la care s-au obligat toate statele uh, membre, tocmai pentru acest lucru numărul unic este esențial. Parlamentul, în raportul său de inițiativă referitor la e-call, uh, a solicitat ca acesta să se bazeze pe numărul 112. Acesta este un, un lucru foarte important și poate fi asigurat numai dacă și poate își poate îndeplini scopul numai dacă este, dacă acoperă întreaga suprafață a Uniunii Europene și este eficient. Este momentul acum să acționați. Ce face Comisia în acest sens? Mulțumim, domnule Koch. Domnul Ertug. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Din 1991, statele membre au căzut de acord să să aibă un astfel de număr unic. Și în ciuda acestui fapt, cu toate că a trecut foarte mult timp, numai 25% dintre cetățenii europeni știu că există acest număr. Acest lucru trebuie să se schimbe. În Italia, numai 5% din persoane știu că există acest număr, spre deosebire de Polonia, unde 50% din populație știe. Acest lucru trebuie să se schimbe și, pe de altă parte, un alt lucru foarte important uh, este localizarea apelului. Trebuie să găsim posibilitatea să existe uh, această posibilitate și, în plus, uh, trebuie să existe această localizare automată și în, când cineva se află în străinătate și poate nu poate să comunice atât de bine cu um, cei care sunt în serviciu de urgență. Comisia a spus că în 2014 va face o propunere, iar eu mă întreb dacă dumneavoastră veniți la finalul lui 2014 cu o propunere, uh, când veți uh, putea fi în stare să faceți o legislație uh, rezonabilă? Aceasta este întrebarea adresată Comisiei. Mulțumesc. Mulțumim. Doamna Galpelci acum. Mulțumesc. Doamnă președinte, stimate domnule comisar, vă mulțumim pentru informațiile furnizate și pentru importanța pe care o acordați acestui subiect, nu numai în teorie, dar și în practică, pentru că ar trebui să existe o evaluare continuă care să verifice dacă acest sistem care salvează vieți este funcțional în statele membre. Să vă povestesc experiența mea. În 2006 acest sistem a fost introdus și în Ungaria și din 2012 am cheltuit 19 milioane de euro pentru a promova sistemul, pentru a elimina numerele anterioare și pentru a promova noul număr unic. Cred că acest uh, subiect ar trebui să fie promovat însă mai bine. Pentru că este imposibil să avem un astfel de sistem armonizat dacă nu avem o platformă IT uh, unică sau comună. De asemenea, și eu insist că toți cetățenii ar trebui să aibă, să se bucure de o egalitate de acces, inclusiv persoanele cu handicap, pentru că acestea se, conform, se confruntă cu dificultăți crescute. Experiența mea însă în acest domeniu nu este deloc una prea bună. În anumite state membre, când am încercat să sun la numărul 112, am văzut că sunt uh, modalități de conexiune și de răspuns diferite, ceea ce nu răspunde așteptărilor noastre. Noi trebuie să uniformizăm sistemul și să ne asigurăm că este accesibil în același mod în toate statele membre. Este un subiect foarte important. Obiectivele sunt foarte importante și toți colegii sunt de acord să ceară comisiei să lărgească disponibilitatea, uh, conștientizarea acestui număr. Cetățenii europeni trebuie să-l cunoască și asta nu pe viitor cândva, ci acum. Trebuie să luăm măsuri acum. Și suntem deschiși uh, oricărei cooperări și așteptăm orientări din partea Comisiei pentru a face acest lucru. Mulțumesc, doamnă Galpelci. Are cuvântul domnul Weidenholzer. Numărul 112 este o realizare pozitivă, un ajutor de urgență, accesibil, uh, gratuit, uh, ar putea fi o mare poveste de succes. Din păcate, este necunoscut și am văzut asta și în uh, rândul colegilor mei. Nu este, nu este un număr accesibil tuturor, mai ales persoanelor cu handicap, și cred că este un simbol al incapacității Europei de a rezolva probleme. Nu înțeleg de ce nu este nici măcar posibil uh, să ducem la bun sfârșit un număr comun de urgențe. Ar fi simbolul unui faptului că putem face lucruri împreună. Eu cred că este timpul să reușim să punem în aplicare acest uh, program. Mulțumim, domnul Cadec. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, cine dintre noi nu s-a găsit vreodată într-o situație de urgență într-o țară străină și s-a întrebat oare ce număr de urgență să sun? europenii sunt din ce în ce mai mobili în interiorul Uniunii Europene și uh, situația aceasta trebuia să fie oprită. 112 este răspunsul la această situație. Spania, Finlanda, Polonia, Republica Cehă folosesc acest număr pentru a uh, folosi serviciile de urgență în toate statele membre. Este un număr gratuit, lucru care reprezintă una avantaj, având în vedere că uh, costurile cu telefoanele în alte țări membre reprezintă totuși o povară. 112 este un proiect care facilitează mult viața cetățenilor. La mai puțin de un an de alegeri trebuie să comunicăm această inițiativă utilă către cetățeni. 112 nu trebuie să fie folosit doar de funcționarii europeni care lucrează la Bruxelles și cunosc acest lucru. Este interesant, domnule comisar, ca prin intermediul Comisiei să se lucreze la o strategie de comunicare comunicare extinsă, mai ales pe durata perioadei de vară, ca să încercăm să promovăm numărul 112. Acest număr de urgență trebuie să fie îmbunătățit față de situația actuală. Faptul că agentele telefo- cărțile de telefon fond nu menționează acest lucru decât în câteva dintre limbile Uniunii, reprezintă o problemă. Acest gen de situații, de altfel, contravine principiului multilingvismului, care este unul dintre principiile de bază UE. Localizarea apelantului trebuie să fie îmbunătățită. Pentru 6 milioane de apeluri pe an, serviciile de urgență pierd timp important pentru localizarea apelantului și uneori miza este exact viața umană și nu e timp de pierdut. E momentul uh, acum să nu venim cu dis discriminări cu 112 și să ne asigurăm că persoanele cu deficiențe de auz sau de vorbire pot beneficia de asemenea de acest uh, serviciu de urgență. Există țări care au uh, sisteme de SMS de urgență, dar aceasta trebuie să fie o abordare generalizată ca să fie eficientă. Ca să închei, uh, suntem la Strasburg, haideți să avem, să răspundem, fiindcă e sediul Uniunii Europene. Mulțumesc, spune doamna președinte. Acum trecem la procedura intervențiilor spontane și primul este, prima este doamna Jordan. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, pentru a comunica cu cetățenii, utilizez în general rețelele sociale, care sunt foarte utile și am întrebat uh, despre utilitatea acestui număr european de urgență 112. Am fost surprinsă să găsesc uh, răspunsuri masive. Ca urmare, ar trebui să deduc că uh, slovenii uh, cunosc acest număr. Mulți dintre ei mi-au povestit experiențele pe care le-au avut când au apelat acest număr și experiențele erau pozitive. De aceea, împreună cu toți colegii, voi cere Comisiei să pregătească un plan de acțiune care să includă toate măsurile necesare pentru îmbunătățirea utilizării generale, generalizate a acestui număr de urgență. De asemenea, trebuie să utilizăm acele informații care pot facilita localizarea apelantului și care pot să facă ca acest număr să fie accesibil cu ușurință și persoanelor cu handicap. De asemenea, nu trebuie să există limite de limbă aduse siguranței noastre. Mulțumesc, doamnă Jordan. Domnul Matula.

Ca și cei care au intervenit înaintea mea azi dimineață, sunt de acord că există o problemă cu nivelul de conștientizare a numărului 112 pentru că ori de câte ori oamenii sunt întrebați dacă cunosc ce număr trebuie să apeleze în cazul unei urgențe, spun un număr diferit. Nivelul de conștientizare a crescut totuși în ultimii ani, dar trebuie să diseminăm informațiile cu privire la această cifră, la acest număr din trei cifre simplu, dar care poate salva vieți omenești, mai ales având în vedere faptul că tinerii se deplasează foarte mult pe continent. Comisia trebuie să ia acțiune pentru a extinde accesul la acest gen de servicii și persoanelor cu dizabilități. Există probleme cu acoperirea în zona rurală, menționate și de alți colegi, și acestea sunt destul de grave. Aș vrea să uh, îi recunosc doamnei Alanova eforturile făcute uh, și să cer comisiei să acționeze pe concluziile pe care le-a prezentat. Mulțumesc! Mulțumim! Acum are cuvântul domnul Kelly. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte Bineînțeles, acest subiect este unul foarte important, mai ales pentru cei care călătoresc uh, și care poate nu au prieteni sau rude pe care să le sune și care la rândul lor să sune serviciile de urgență. De aceea este foarte important să se acorde mai multă importanță acestui număr. Salut ceea ce a spus domnul comisar Han referitor la ce face și ce va face uh, pentru a atrage mai multă atenție la acest număr. Este foarte important. Pe lângă acest lucru, după cum spunea Fiona Hall, trebuie să facem în așa fel încât acest număr să poată fi utilizat și de persoanele cu uh, dizabilități, mai ales uh, persoanele cu uh, dizabilități de auz. Uh, de asemenea, ar fi ideal să se utilizeze mai multe limbi, cum ar fi germană, franceză și engleză. Mulțumim, domnul Teurer. Doamnă președinte, domnule comisar, numărul de urgență 112 poate salva vieți. Avem um, o mobilitate mai mare în Europa, libera circulație face posibil acest lucru, însă Aș dori să mă refer la subsidiaritate. De ce trebuie Uniunea Europeană să facă asta? Statele membre ar fi putut de mult timp să aplice toate prevederile. Și este un semn de slăbiciune că statele membre nu au reușit să facă asta. În sensul îmbunătățirii serviciilor pentru cetățeni, Consider că ar trebui să existe acest uh, număr, dar trebuie să spun că Uniunea Europeană trebuie să intervine aici pentru că statele membre nu au reușit uh, încă să uh, pună la punct acest serviciu în interesul cetățenilor. Mulțumesc. Doamna Hanslik. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi vorbim încă o dată nu neapărat despre o lipsă de reglementare, ci despre o lipsă de, de mm, implementare. În 2011 am adoptat o rezoluție în Parlament și totuși vedem că foarte mulți cetățeni europeni nu, nu cunosc acest număr european de urgență 112, iar cei care îl cunosc se plâng că el nu funcționează corect. În loc să beneficieze de un ajutor rapid, sunt obligați să sune apoi un alt număr și atunci trebuie să întrebăm uh, Comisia când va lua acele măsuri rapide care sunt necesare, mai ales pentru implementarea unui sistem 112 invers, care să poată să avertizeze cetățenii despre uh, dezastrele naturale iminente. De asemenea, uh, am vorbit și despre importanța siguranței rutiere și despre implementarea unui sistem sistem uh, care să fie uh, egal peste tot, armonizat și să fie disponibil în autovehiculele noastre. Astfel putem să garantăm o reacție cât mai rapidă a serviciilor de urgență, dar înainte de toate, numărul european 112 trebuie să fie implementat. Știm că Comisia a făcut o propunere, dar cum o va implementa? Mulțumesc, domnul Obermeier. Mulțumesc, doamnă președinte. În principiu, un uh, număr de urgență la nivel european este o soluție practică. Însă, aplicarea este deficitară. Cu atât mai mult uh, este importantă eficiența procesării apelurilor. Și pe lângă asta, în statele membre ale Uniunii Europene ar trebui ca uh, procesarea să fie um, făcută cu o viteză similară. Pe de altă parte, însă, trebuie evitat ca unele prevederi mult prea stricte să nu, um, în, să nu pună obstacole în uh, sistemele naționale care funcționează foarte bine. La stabilirea criteriilor de eficiență, trebuie să se aibă o, o abordare bazată pe evaluarea atingerii obiectiv, obiectivelor și nu să se impună anumite practici uh, propriu-zise. Numai așa uh, putem atinge obiectivul de a avea un număr unic pentru cetățeni. Mulțumim, domnule Obermeier. Ultima persoană în această intervenție, uh, domnul Borș. Mulțumesc, doamnă președintă. Acest număr de urgență 112 reprezintă o chestiune de încredere în Europa. Totuși, suntem într-o perioadă în care am eliminat frontierele, deci există o mobilitate, o liberă circulație. Având în vedere că există deja un regulament pentru 112, cred că ar trebui să fie pus mai bine în aplicare. Cred că trebuie să monitorizăm modul în care este implementat în țări membre specifice și să asigurăm o mai bună coordonare. Trebuie de asemenea să avem uh, un răspuns mai bun la uh, această dimensiune multilingvistă, pentru că există minutul acela prețios de aur în care o viață poate fi salvată, după care uh, șansele scad pe măsură ce trece timpul și de aceea și localizarea trebuie să fie îmbunătățită, mai ales în zonele de frontieră și ca să fie mai cunoscut acest număr, am putea cere operatorilor mobili să-și informeze clienții de existența numărului 112. Asta ar fi o publicitate gratuită pentru număr pentru cetățenii noștri când trec frontiera. Mulțumesc. Acum uh, domnul comisar Han are cuvântul pentru a răspunde. Thank you, Mrs. President. Thank you to the honorable members for their continued Mulțumesc uh, tuturor uh, parlamentarilor pentru interesul pe care l-au arătat uh, față de acest număr european de urgență 112. Comisia este vigilentă și oferă sprijin statelor membre și vom uh, informa în mod regulat Parlamentul asupra progreselor care se înregistrează pentru a se ajunge la soluții la aspectele pe care le-ați ridicat și profit de această ocazie pentru a vă invita să continuați să încurajați statele membre să se asigure că numărul european de urgență 112 este integrat în politicile acestora. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi. Dezbaterea privind întrebarea orală se încheie aici și acum trecem la următorul punct despre, de pe agenda și anume raportul doamnei Camăvert, televiziunea conectată.